Uh, Dragi colegi, voi iniția această reuniune deoarece cred că am așteptat aproape 15 minute, 10 de fapt, spune doamna președintă. Vă urez bun venit tuturor și aș dori să vă informez chiar la început că această întâlnire este transmisă pe internet. Vă mai duc la cunoștință și faptul că dacă discuțiile cu domnul ministru Andreas Mavroianis se termină mai repede, atunci s-ar putea să începem astăzi discuțiile cu privire la raportul de la, nego- de la negocierile privind uh, dialogul tripartit. Nu s-au făcut alte cereri cu privire la modificarea proiectului de ordine de zi. Atâtea comentarii am avut eu. De asemenea, aș dori să vă aduc aminte, ca de obicei, că timpul alocat pentru fiecare punct de pe ordinea de zi este indicativ, orientativ și dacă se schimbă circumstanțele, vom uh, modifica timpul când începem următorul punct de pe agenda. Al doilea punct de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui, nu am niciun fel de anunț, așadar trecem la următorul punct, al doilea schimb de opinii cu ministrul adjunct pentru afaceri europene din Cipru. Dumnealui este președintele în exercițiu al Consiliului, domnul Andreas Mavroianis. El ne va prezenta câteva informații despre care sunt abordările președinției în aceste ultime zile ale președinției cipriote și apoi vom avea un schimb de opinii cu membrii. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. domnule președintă, onorabili membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Este ultima oară când iau cuvântul în fața acestei comisii. Trebuie să vă spun că această comisie, și nu vreau să fac un compliment, ci vreau să vă spun că Într-adevăr, voi regreta faptul că nu am să mai lucrez cu dumneavoastră, deci relația cu dumneavoastră a fost foarte specială și foarte productivă. Cred că voi păstra în uh, inimă și în memoria această cooperare foarte strânsă și apropiată pe care am desfășurat în ultimele luni. Când se încheie o președinție, te simți un pic fericit, nu? Și acum noi deja ne aflăm într-o dispoziție de Crăciun. În același timp însă a fost foarte important pentru noi să venim și să organizăm acest schimb de opinii cu dumneavoastră înaintea sfârșitului președinției noastre. Sunt uh, mulțumit și onorat să mă prezint în fața dumneavoastră pentru a doua oară. Acum aș dori să fac o scurtă recapitulare a progreselor înregistrate în ultimele șase luni în timpul președinției cipriote a Consiliului. În primul rând, aș dori să îmi exprim gratitudinea față de Parlamentul European și comisiilor sale, comisiile sale pentru participarea lor activă și semnificativă la discuțiile dintre, și negocierile dintre Consiliu și Parlament în procesul de formulare a cadrului de regulamente care, sub care se vor guverna politicile UE și inițiativele UE în perioada 2014-2020. Comisiile Parlamentului desfășoară o muncă remarcabilă și comitetul, comisia dumneavoastră mai ales desfășoară astfel de muncă și această muncă poate să contribuie în mod semnificativ la desfășurarea cu succes a muncii fiecarei președinții a Consiliului în dosarele de codecizie. În iulie, când v-am, când v-am prezentat programul și prioritățile președinției cipriote, m-am referit la o viziune care privește o Europa mai bună pentru următoarele generații. În cadrul acestui cadru general, care promovează o Uniune Europeană mai relevantă pentru cetățeni și pentru lume, o Uniune mai eficientă în crearea de creștere uh, sustenabilă și de locuri de muncă, o Uniune care are un angajament mai puternic față de promovarea solidarității și a coeziunii sociale și cu un, um, și având drept cel special combaterea șomajului în rândul tinerilor. Iată așadar care au fost câteva dintre obiectivele noastre cheie. Țin minte faptul că președinția cipriotă a considerat drept un obiectiv foarte important gestiunea cu succes a dosarului CFM în contextul um, promovării unei Europe mai eficiente și mai sustenabile unul dintre obiectivele președinției. După raportul Parlamentului cu privire la CFM, președinția a, prezentat a prezentat un al doilea pachet de negocieri pentru octombrie 29, în care se prezentau cifre și intervale de cifre pentru prima oară și era vorba acolo de o propunere holistică și foarte atent echilibrată prin care reflecta, în măsura posibilităților, pozițiile statelor membre și uh, punctele comune la care s-a ajuns. La începutul lui noiembrie, președintele Consiliului European a preluat negocierile cu privire la CFM și a organizat consultări bilaterale cu toate statele membre și cu Croația înaintea Consiliului din noiembrie. Prima propunere a domnului președinte Van Rompuy a avut de asemenea drept scop un echilibru, dar printr-o altă abordare – a doua propunere a sa, prezentată la summit, s-a apropiat mai mult de propunerea președinției cipriote. Credem că la această întâlnire am fost foarte, apropiat, foarte aproape de un acord. Șefii statelor, șefii de stat și de guvern s-au exprimat în favoarea găsirii unui acord la începutul lui 2000, la, în 2013. De asemenea, președinția cipriotă și-a stabilit de prioritate să progreseze și în alte politici comune, cum ar fi uh, um, politica de coeziune, politica comună de pescuit și Orizont 2020. În acest sens, președinția a continuat să lucreze intensiv cu Consiliul și cu Parlamentul European pentru a negocia uh, textele privitoare la politicile comune și textele legislative pentru a se asigura o adoptare uh, din timp a legislației relevante politica de coeziune are un rol fundamental în acest proces și am subliniat acest lucru în iulie. Am vorbit atunci despre faptul că ne dedicăm în totalitate să facilităm un acord din timp pentru acest pachet legislativ pentru perioada 2014-2020. La întâlnirea din Nicosia, în septembrie, când a vizitat delegația acestei comisii Ciprul, am repetat acest, acest angajament. În iulie s-a început cu un program foarte intensiv la Consiliu și doream să finalizăm toate chestiunile aflate pe rol. Cu excepția uh, chestiunilor financiare care depind de rezultatul negocierilor vizând CFM. Primele rezultate ale muncii noastre grele au apărut în octombrie, odată cu textele de compromis cu privire la cele șapte blocuri tematice ale regulamentului de la Consiliul de Afaceri Generale. Este vorba de dezvoltarea teritorială, cooperarea teritorială europeană, probleme financiare, indicatori, informare și uh, comunicare, uh, chestiuni financiare care nu se află în CFM, de exemplu, adiționalitate și modularea ratelor de cofinanțare. O altă abordare generală a fost uh, atinsă în ceea ce privește alte două blocuri de negociere, vizând cadrul strategic comun. Acesta a fost discutat drept o anexă la regulamentul privind prevederile comune. Comisia a integrat o parte din CSF în uh, regulamentul privind prevederile comune în timp ce președinția a încercat să introducă acest CSF drept o anexă în totalitatea sa pentru a se clarifica orientarea strategică a CSF-ului, după cum au cerut statele membre. O abordare similară a fost uh, abordată de către Comisia dumneavoastră în iulie. Pe lângă acordul cu privire la părți dintre regulament la nivel de Consiliu, Alta, altă prioritate a noastră a fost să începem dialoguri tripartite informale cu comisia dumneavoastră. Aceste dialoguri tripartite au fost uh, din noiembrie în continuare și au avut drept scop uh, avansarea negocierilor într-o manieră eficientă, în așa fel încât să putem pregăti noi uh, programe de coeziune relevante. În legătură cu aceste dialoguri tripartite, aș dori să vă mulțumesc foarte mult și să exprim toată aprecierea pe care o simt față de cooperarea pe care ați, uh, de care am dat dovadă împreună. S-au uh, organizat discuții cu cinci echipe de negociere în ceea ce privește cadrul legislativ. Până pe 17 decembrie au avut loc nouă dialoguri tripartite cu privire la regulamentul privind prevederile comune, două trialoguri cu privire la Fondul uh, European de dezvoltare, Regional și Dezvoltare, trei cu privire la cooperarea teritorială europeană, unul cu privire la regulamentul prin, privind uh, fondul de coeziune și șase cu privire la Fondul Social European. Prioritatea principală a, priorită- a președinției cipriote a fost să ducă la bun sfârșit negocierile cât de repede posibil, în așa fel încât să ofere statelor membre sigură, siguranță legală. Cred că s-au înregistrat progrese semnificative. După cum, uh, s-a, după cum a reieșit din trialogul din, de săptămâna trecută și în acest sens aș dori să mulțumesc membrilor Parlamentului și mai ales membrilor echipelor de negociere. Președinția în calul pregătirilor organizate, a depus foarte mari eforturi în ceea ce privește tabelul cu patru coloane, după cum este denumit. Statele membre au arătat președinției că compromisurile la care s-a ajuns cu privire la programarea strategică și cu privire la cooperarea teritorială europeană reprezintă o bază, un fundament pentru o înțelegere comună între cele două instituții. Pe, de, pe, decembrie, pe 19 decembrie ne așteptăm ca Coreperul să ofere președinției mandatul necesar pentru un acord preliminar între cele două instituții. Președinția va înainte de asemenea Coreperului un, rapo- un raport de progres cu privire la trialogurile, vizând blocul tematic Negocierile cu privire la acest uh, subiect au început în cadrul președinției cipriote. Aș dori de asemenea să vă, spui că, să vă spun că negocierile cu Comisia Ocupare au avansat și ne așteptăm să avem un acord preliminar și în acest sens. Aș dori să repet care este importanța dezvoltării acestor, uh, acestor uh, progrese înregistrate recent deoarece statele membre și regiunile vor avea siguranță legală pentru a se pregăti pentru următoarea perioadă de programare. În plus, acordul preliminar va transmite un mesaj foarte puternic cetățenilor europeni că Uniunea încearcă și face un efort foarte mare să faciliteze uh, dezvoltarea regiunilor, având în vedere rolul activ al tuturor partenerilor în acest proces. În cele din urmă, în ceea ce privește dosarul politică de coeziune, aș dori să mă refer la întâlnirile relevante organizate în Cipru, care au început în septembrie cu întâlnirile grupurilor de lucru organizate în contextul cooperării interguvernamentale, vizând uh, chestiunile de dezvoltare teritorială și urbană. Ultima întâlnire a a fost organizată în noiembrie cu privire la uh, politica de coeziune. Dincolo de uh, munca și discuțiile formale din Consiliu, președinția a încercat să contribuie la acest subiect prin cooperare interguvernamentală. S-au, organi- organizat întâlniri atât la nivel tehnic cât și la nivel de director general. Președinția cipriotă consideră foarte importantă dimensiunea teritorială a acestei politici de coeziune. De aceea s-a organizat o întâlnire a directorului general atât pentru, teri, pentru coeziune teritorială, cât și pentru politică de coeziune. Există o nevoie continuă de a se fluidiza și mai mult uh, coeziunea teritorială, atât la nivelul politicilor Uniunii, cât și la nivelul politicilor naționale. Iată, este vorba de una dintre principalele concluzii la care s-a ajuns în aceste discuții. În ceea ce privește întâlnirea informală a miniștrilor din noiembrie, aș dori încă o dată să mulțumesc, să-i mulțumesc doamnei Hübner, care a fost prezentă la această întâlnire și care a adus o contribuție foarte importantă la discuțiile care s-au concentrat pe eficiență și pe guvernanța politicii de coeziune revizuite pentru perioada 2014-2020. Una dintre principalele probleme discutate în cadrul dejunului deci, de lucru în acest sens a fost valoarea adăugată a organizării unor dezbateri politice regulate cu privire la politica de coeziune. Acest lucru ar putea să contribuie la îmbunătățirea guvernanței și, prin extensie, la creșterea eficienței acestei politici. S-a examinat de asemenea posibilitatea legării acestor dezbateri cu guvernanța uh, economică europeană și cu semestrul european. Rezultatul principal al uh, discuțiilor la această întâlnire informală a miniștrilor a fost, uh, a fost sumarizat în uh, concluziile președintelui, care se află în agenda CAG din noiembrie 20. Nu în ultimul rând, președinția cipriotă a cerut o, un aviz de la CESE cu privire la începerea unei strategii macroregionale pentru Mediterana. Avizul pozitiv al CESE a fost votat în plenara acestuia din noiembrie. Doamnă președintă, onorabili membri ai Parlamentului, după ce am revizuit munca depusă de președinția cipriotă în ultimele șase luni, eu cred că împreună am contribuit cu adevărat la înregistrarea de progrese în aceste domenii. Sper că acest lucru reprezintă și opinia dumneavoastră față de munca pe care am depus-o împreună. După cum am spus și la început, noi credem că împreună cu comisia dumneavoastră am făcut toate acest, aceste progrese posibile. Vă doresc bine tuturor și nu am îndoiel că veți uh, înainta într-un ritm la fel de bun și cu președinția irlandeză, care, din câte am înțeles, este la fel de dedicată uh, progresului și atingerii obiectivelor. Aș dori să vă doresc să găsiți uh, un acord uh, ușor și din timp cu privire la CFM și apoi să se poată adopta legislația privind uh, politica de coeziune cât mai repede. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, distinși membri, pentru atenția dumneavoastră. Thank you. Thank you, Minister, very much. dear colleagues, I would... Vă mulțumesc, domnule ministru, foarte mult. Aș dori să spun, dragi colegi, că și domnul Constantinide se află aici cu noi și a negociat cu privire la trialog. Domnul ministru este, pre- este pregătit să asculte comentarii și întrebări din partea dumneavoastră. Domnul Valamber Van Nistelrooy este pregătit, din câte am înțeles? Vă rog. Shortly, yeah, because the other members will... Pe scurt, pentru că vor și alți colegi să intervină nu o să fiu la fel de dur ca și în plenara de săptămâna trecută, pentru că ați supraviețuit fără să fiți vătămat. Dar Privind lucrurile într-un alt unghi, în ceea ce privește cooperarea și spiritul în care am lucrat, ce pot să spun este că este un proces de învățare și pentru eurodeputați, întâlnirea acestora cu Consiliul. Ne-am făcut și noi negocieri noastre interne, am, avut, am votat mandatul și am aflat că pe de partea cealaltă și Consiliul trecuse prin același proces în anumite uh, Uh, puncte, știind și el că uh, Parlamentul urma să vină în întâmpinare cumva, dar n-a fost mereu uh, așa. Și la început, negocierile, cel puțin mm, pe marginea primului regulament, s-au desfășurat într-un spirit de explicare. Fiecare explica poziția sa celuilalt lucru care n-a fost ușor pentru că este vorba de principalele politici de investiții uh, pentru anii care urmează, așadar a fost nevoie de ceva timp. După ce a trecut perioada respectivă, s-a putut uh, ajunge la un fel de acord din partea ambelor, uh, ambelor părți uh, în sensul că s-a căzut de acord că și Consiliul și Parlamentul au aceeași putere de decizie la nivel legislativ. Și trebuie să spun că s-au făcut aceste progrese și s-ar putea ca până la sfârșitul acestui an să ajungem la acest acord parțial, mai ales în ceea ce privește planificarea strategică și să discutăm și pe larg um, um, concentrarea tematică și um, cadrul strategic uh, financiar. Deci, aceste lucruri s-au realizat deja. Acum, cât despre celelalte regulamente privind fondurile, fiecare în sparte, um, s-au făcut uh, un uh, început destul de bun în ultimele luni. Trebuie să spunem cumva că ne aflăm cumva în avangardă, pentru că dacă ne uităm la sectoare cum ar fi agricultura sau pescuitul, acolo nici măcar nu s-a votat uh, Um, chestiunea respectivă. Deci noi tot am ajuns mai departe. Putem să spunem că ne aflăm cumva în uh, avangardă, suntem printre primii în uh, desfășurarea dezbaterii. Și e bine de văzut cum se descurcă această, cum se cum decurcă aceste negocieri. V-ați descurcat bine și mă rog, câteva observații generale. Am fost aproape de un acord uh, în ceea ce privește cadrul uh, financiar multianual, dar încă mai există multe divergențe, mai ales în ceea ce privește politica de coeziune. Poate că nu s-a ajuns încă la un uh, acord, dar s-a convenit faptul că nu putem să mergem înapoi. Uh, pentru că s-au făcut pași înapoi, dar acest lucru nu se poate. Statele care vor să facă acești uh, pași uh, înapoi ar trebui mai degrabă să taie din veniturile pe care le primesc acestea. Bun, e păcat că așa stau lucrurile, dar sper că nu să mai fie reduceri în acest sens. Încă un lucru. Încă mai negociem mandatele noastre, dar Consiliul um, are încă atâtea răspunderi în această cutie de negocieri în ceea ce privește CFM, iar noi nu putem să acceptăm acest lucru. Multe dintre aceste puncte trebuie să fie negociate cu comisia noastră, lucru care încă nu se întâmplă. Și voi încheia prin a spune că v-ați descurcat foarte bine, ați făcut o treabă foarte bine um, cu colegii implicați în negocieri și nu este prea târziu să ajungem la niște compromisuri bune, funcționale, uh, în ceea ce privește capitolele pe care nu le-am încheiat încă și mă aștept ca negocierile privind politica de coeziune să se încheie în primul trimestrul anului viitor pentru că s-au creat condițiile favorabile, există starea de spirit uh, pozitivă pentru a ajunge acolo și bine, poate că noi uh, o să ajungem și în plenară în atunci, până atunci ca și comisie vizată. Lucru care ar putea să fie de bună augur. Astea ar fi um, comentariile mele. Constanța Cril acum. Mulțumesc, Danuta. Nu o să spun acum toate lucrurile pe care le-a spus deja Lambert. Pot să fiu de acord cu practic tot ce a spus, dar aș vrea să subliniez alte câteva lucruri. În primul rând vreau să le mulțumesc um, tuturor celor care au contribuit uh, la faptul că pachetul în ceea ce privește planificarea statistică se îndreaptă către uh, Uh, acord și cred că echipa de negocieri merită uh, niște mulțumiri uh, speciale. Noi am explicat clar că trebuie ca în cadrul negocierilor privind regulamentul general să fie o transparență perfectă. Și, mm, și Lambert și mm, eu am făcut eforturi în acest sens și cred că a fost clar de la începutul uh, dialogurilor tripartite că poziția, mandatul pe care să-l votăm va, vor trebui să reprezinte baza negocierilor. Și am recunoscut de la bun început că, bine, poate că nu o să putem să îndeplinim, să atingem toate punctele, știam asta. Și cred că totuși, uh, având în vedere bună organizare, am avut totuși un succes. Și vreau să mulțumesc și uh, secretariatului, uh, celor din administrație, um, personalului, asistenților, tuturor celor implicați, pentru că, într-adevăr, a fost uh, destul de surprinzător să vedem că, deși timp de mai bine de un an am tot bătut apa în pie, că e prima oară când luăm astfel de decizii în cadrul procesului de codecizie, e bine, am avut impresia că uneori uh, statele membre și uh, Comisia au fost surprinși de faptul că noi eram serioși, noi vorbeam serios că vrem să ne implicăm în acest proces. Și cred că primele reuniuni ar fi fost mai uh, pozitive, ar fi productive, dacă cei cu care discutam ar fi recunoscut poziția noastră, deși n-ar fi încercat să insiste prea mult pe a lor. Dar, pe măsură ce timpul a trecut, lucrurile s-au mai îndrepta și să sperăm că în viitor negocierile se vor dovedi și mai simple pentru că statele membre se vor vedea în poziția în care va trebui să mai ceteze, cedeze puțin teren. Dar în ansamblu, procesul a fost foarte interesant pentru înțelegerea dinamicii care stă la baza negocierilor. și aș mai mulțumi și președinției pentru faptul că ne-a ajutat să ajungem la un acord. Cred că cel mai important pentru noi toți, și Parlamentul, și Comisia, și statele membre, este că noi cu toții să fim uh, angajați în atingerea, în găsirea unei politici de coeziune eficiente pentru cetățeni, pentru autoritățile locale și așa mai departe. Dacă putem să facem acest lucru, să încheiem acest uh, pachet, acesta ar reprezenta un, uh, o contribuție foarte bună la politica de coeziune în ansamblu, lucru benefic tuturor. Și trebuie să spun că sunt foarte încântată, încă n-am apucat să împărtășesc acest lucru cu toți colegii, dar pe măsură ce ne apropiem de finalul anului, mi se pare că putem să transmitem un mesaj de colaborare bună pentru toți uh, europenii și cred că în acest fel uh, uh regiunile vor putea să desfășoare mai bine uh, această nouă parte a politicii de coeziune într-o colaborare cât se poate de transparentă cu uh, partenerii implicați. Și cred că în astfel de vremuri uh, delicate este cam cel mai bun cadou de Crăciun pe care puteam să-l oferim. Iată că s-a ajuns în sfârșit la o situație în care toată lumea recunoaște că Uniunea Europeană și instituțiile europene nu reprezintă doar un ansamblu de birocrați, e vorba de oameni care într-adevăr lucrează în beneficiul cetățenilor. Și, de asemenea, cred că e important de subliniat faptul că trebuie să fim foarte atenți, să monitorizăm cu atenție următoarele negocieri și sper că președinția uh, irlandeză va continua în același spirit cu ceea Ciprului. Este foarte important să progresăm în această atmosferă de transparență și, după cum am spus, primele trei sau patru dialoguri tripartite au fost cumva ciudate, genitoare, dar sper că ne vom putea totuși îndrepta către o încheiere rapidă. În rest, nu vreau să adaug prea multe față de ce a spus uh, Lambert, eforturile de uh, realizare a unei structuri eficiente pentru politica de coeziune nu a însemnat nimic dacă nu putem să venim și cu o bază financiară solidă. Până, ace- până acum acest lucru nu s-a realizat, am tot văzut uh, propuneri de reduceri, dar uh, Parlamentul uh, European a venit cu o reacție rapidă. Însă, dacă nu cumva se încheie lumea așa cum se prezice la 21 decembrie, eu ă, păstrez încrederea că vom putea să ajungem la o încheiere bună a acestor negocieri împreună cu statele membre și să sperăm că transferul ă, dintre cele două președinții, cea actuală și următoarea, se va face în așa măsură încât să se um, pregătească terenul pentru negocieri bune în viitor. Mulțumesc. Eu nu voi, uh, eu nu am participat ca uh, antevorbitorii mei la uh, trialoguri, așa că nu o să vin cu completări față de acestea, dar vreau să spun că în acest moment tocmai se elaborează o nouă procedură pentru o Uniunea Europeană, o, o, un eveniment nou pe care l-a gestionat bine președinția Ciprului, uh, a fost uh, o, un volum de muncă destul de mare și uh, pot să spun că, deși volumul de muncă tocmai a fost foarte uh, mare, a fost o președinție foarte încărcată, cu multe obiective grele de îndeplinit, trebuie să spun că um, strategia adriatico-ioniană a fost uh, păstrată. Este vorba de o strategie macro-regională propusă de noi, uh, una care să înceapă în uh, Mediterană. Mi se pare un progres foarte bun. Thank you. I don't know, Minister would like to... Mulțumesc. Nu știu, domnul ministru, vor să comenteze acum sau mai târziu? Acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile foarte constructive. Ați spus și dumneavoastră, tocmai intrăm pe un teren necunoscut din momentul în care s-a început uh, punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona. Este într-adevăr o procedură nouă, n-am avut uh, uh antecedente în acest sens. Este prima oară când statele membre și celelalte autorități uh, trec prin procedura normală de codecizie și cu toții învățăm câte ceva, inclusiv autoritățile de la nivel național și de la nivel regional, cu toții învață ceva. Este adevărat că atunci când am uh, început noi președinția, am descoperit că existau multe tensiuni, toată lumea era stresată, toată lumea încerca să-și uh, protejeze teritoriul și să-și delimiteze. Și pentru noi era important din punct de vedere etic, în special să evităm astfel de abordări uh, conflictuale și ne-am dat seama de la bun început că singura modalitate în care puteam să ajungem la niște progrese era să colaborăm, să lucrăm unii cu ceilalți în conformitate de plină cu tratatele, respectând puterile și competențele și prerogativele celorlalte instituții, în cazul de față um, cele ale Parlamentului uh, European, care au fost uh, mm, căpătate mai de curând. Deci trebuia să respectăm uh, atât aceste competențe, cât și persoanele și demnitatea lor. Acestea au fost niște condiții pe care am vrut să le respectăm în, pe parcursul întregii președinții și am avut ocazia să spun acest lucru de mai multe ori. Ei bine, noi am încercat să contribuim la o bună înțelegere a acestor participanți. Ei bine, dacă noi am reușit să facem o, să avem o contribuție bună în acest sens, nu pot decât să mă declar mulțumit și sunt mulțumit și de faptul că și dumneavoastră v-ați dat seama de eforturile noastre în acest sens și că le apreciați. Domnul Van Nistelrooy are dreptate când vorbește despre o problemă reală, care iarăși e de natură instituțională și care se referă la elemente care au fost introduse în cadrul financiar multianual și care nu sunt uh, cu adevărat discutate în negocierile uh, sectoriale. Singura modalitate în care am uh, putut să rezolvăm această Uh, situație este să spunem că acestea nu vin înainte de procesul de codecizie și că poate că am putea să inversăm cumva procedura, să discutăm niște chestiuni sectoriale și să le includem în uh, cadrul financiar multianual ca o chestiune deja uh, rezolvată. Și am propus acest lucru și deja în octombrie am primit niște reacții, niște contribuții din partea Parlamentului, lucruri care să fie incluse în cadrul financiar multianual. Mi se pare important pentru că uh, Consiliul spune, bine, includem aceste chestiuni, sunt doar așa, un fel de amplasare acestora, nu scoatem ceva pentru că sunt uh, necesare pentru acordul general. Foarte bine. Înseamnă că uh, ok, putem să fim înțelegători și să le lăsăm acolo. Asta ni s-a părut nouă cea mai bună modalitate de a rezolva această situație. Uh, Acum, în ceea ce privește comentariile colegiilor noastre, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, contribuție, știm cât ați lucrat și uh, știm că sunteți într-un fel nașa fondurilor uh, structurale de investiții și știm că până la urmă vom reuși să parcurgem aceste nouă dinamici și să le folosim pe acestea pentru a ajunge la o, o politică de coeziune eficientă. Și așa cum ați spus uh, și nevastă și domnul Van Nistelor, într-adevăr există niște reduceri ale uh, care au fost introduse în cadrul financiar multianual, nu putem să le evităm pe acestea, dar vom încerca pe cât se poate să protejăm politica de coeziune și să uh, limităm aceste reduceri mă rog, în măsura posibilului. Dar sper, sper să nu fiu prea optimist aici, dar din câte am înțeles eu, suntem foarte aproape de un acord, dar acest acord va necesita o creștere a fondurilor alocate pentru politica de coeziune. Aceasta este speranța mea, așa sper eu că se vor de- desfășura lucrurile, o să vedem ce se va întâmpla în săptămânile următoare, dar eu nu sunt prea pesimist în acest sens. Și apoi, în ceea ce privește uh, ultimul intervenient, uh, cred că are dreptate colegul nostru. Este vorba de un proces nou, de o procedură nouă. Într-adevăr, trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Uh, sunt doar trei ani care au trecut de când a început să fie aplicat acest proces, de când se aplică tratatul de la Lisabona și mm, cred că uh, dacă se iau lucrurile pas cu pas, se vor ajunge la rezultate bune și uh, suntem foarte încântați de uh, inițiativa în ceea ce privește strategia macroregională pentru Mediterană și vă sprijinim în aceasta. Pane ministře, paní předsedkyně, dámy a pánové. Mulțumesc! Vreau și eu să adresez mulțumiri pentru această cooperare. Într-adevăr, la început lucrurile au început cam greu, dar având în vedere experiența unora dintre colegii noștri, am putut să Uh, ne desfășurăm uh, munca de pregătire, am uh, adoptat mandatul înainte de vacanța de mm, vară și, într-adevăr, am ales în echipele de negociere oamenii cu cea mai multă experiență. Eu n-am fost în prima linie, dar am participat la toate cele patru dialoguri care au avut, trialoguri care au avut loc și cred că um, de la început până acum s-au făcut progrese foarte mari, dar aș avea o solicitare pentru dumneavoastră dumneavoastră, domnule ministru, pentru că cred că această perioadă de ezitare a fost destul de îndelungată. Am încercat atunci să vedem fiecare ce voia sau ce mm, era dispus să facă. Nu vreau să să le mai repete acest lucru și cu um, venirea președinției um, irlandeze. Am discutat cu câte, câțiva dintre reprezentanții acesteia, dar trebuie să nu pierdem timpul uh, și să aprobăm aceste regulamente cât se poate de repede, altfel nu vom avea probleme cu atragerea resurselor pentru aceste programe. Așadar, vă rog să transmiteți această experiență și uh, președinției irlandeze, astfel încât uh, lucr- lucrurile să continue uh, într-o manieră mai netedă. Vreau de asemenea să mulțumesc și colegilor, colegilor pentru că știu că eforturile au fost foarte îndelungate și solicitante. Madame la Présidente, merci. Euh, je voudrais faire euh, deux séries. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnă președinte, vreau să fac uh, întâi unele observații în legătură cu cadrul financiar multianual și după aceea în legătură cu regulamentul general. În numele grupului meu, Stânga Unită Europeană, vreau să salut calitatea activității președinției cipriote în sânul Consiliului European Președinția noastră a jucat un rol important uh, pentru prietenii coeziunii și cred că munca dumneavoastră a permis la ajungerea la ultima propunere, pentru că știm că fără grupul uh, prietenii coeziunii și fără rolul pe care l-a jucat uh, Parlamentul European, nu am fi, așa cum tocmai ați spus, atât de optimiști cum putem să fim în acest moment, chiar dacă trebuie subliniat că ne orientăm către, evoluăm către o scădere generală a creditelor politicii de coeziune. E un precedent care se creează în istoria Uniunii Europene. Este pentru prima dată când politica de coeziune va registra un recul. Vreau de asemenea spun, să spun că ați asigurat această președinție în condiții extrem de dificile, din cauza evidentă a crizei care apasă pe noi toți și din cauza poziționării anumitor state membre, mă gândesc la statele mai bogate, care au uh, venit la Consiliul European cu ideea de a face să triumfe și să prevaleze interese naționale asupra interesului general european. Acest interes general european pe care Parlamentul cred că încearcă să-l apere. Această politică regională pe care Comisia noastră nu încetează să o apere de asemenea. Sarcina președinției noastră n-a fost așadar ușoară și vreau să subliniez calitatea activității pe care ați realizat-o și sper că președinția irlandeză va merge pe același drum. Știu în orice caz că președinția dumneavoastră va rămâne alături de prietenii coeziunii în Consiliu pentru a veghea asupra faptului ca regiunile și mai ales cele mai puțin dezvoltate să fie ferite de tăieri masive, tăieri bugetare masive, care riscă încă să se uh, producă. În ce privește regulamentul uh, general, și eu fac parte din uh, echipa de negociere și suntem într-o situație oarecum specială pentru că a trebuit să începem negocierile chiar atunci când cadrul bugetar nu era cunoscut, dar asta nu a împiedicat să uh, acționăm concertat și să ne atingem obiectivele pe care ne le-am fixat la început, adică să cădem de acord asupra acestui bloc uh, înainte de sfârșitul lunii decembrie. Iată așadar, asta vreau să spun în numele grupului meu politic. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Joachim Zeller. Mulțumesc. Uh, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru participarea la această ședință. Uitându-mă la rezultatele din ultimele luni, uh, pot să fiu mai critic uh, față de antevorbitorii mei. Uh, vă reamintesc că tratatul de la Zabona are deja aproape trei ani și de când este în vigoare, de trei ani, Uh, înainte de a, fi fost, uh, de a intra în vigoare, a fost nevoie de mulți ani de pregătire. Deci tratatul de Sabora nu e o noutate pentru nimeni. N-ar trebui să fie o noutate pentru nimeni. Și Parlamentul are o decizie clară în ce privește fondurile structurale, politicile uh, de coeziune și așa mai departe. Și dacă ne uităm la cadrul financiar multianual și la cadrul procedural, la fel, nici aici n-ar trebui să fie niciun fel de element de noutate pentru nimeni. Uh, înțeleg și știu eforturile pe care le-a făcut președinția cipriota a Consiliului în încercarea de a face negocierile să progreseze. Dar trebuie să spun că rezultatele acestor eforturi uh, nu sunt uh, pe măsură, nu neapărat din, din vina dumneavoastră, pentru că a trebuit să negociați cu 26 de parteneri în cadrul Uniunii termenii reglementării, uh, începește reglementările în domeniul fondurilor structurale, Comisia noastră a acționat destul de rapid. În iulie am avut o rezoluție a Parlamentului care a prezentat, reprezentat o bună bază de negociere uh, a poziției noastre și există domenii în care am uh, încercat să atingem o concertare, o înțelegere, dar nu am, nu am reușit încă. Mari părți din, din buget, din reglementări prin bugetul, sunt uh, încă în discuție, încă în negociere. Așadar, nu n-am ajuns încă la decizii stricte. Și dacă ne uităm la proiectul de buget pe 2013 în varianta Consiliului, Dacă ne uităm la agricultură și la pescuit, care este o fel așa de vaci sfinte ale bugetului, eh, vedem că acestea nu au fost atinse atât de mult în timp ce politica de coeziune și fondurile structurale sunt amenințate. Și acum câteva luni, unii membri ai Consiliului, când erau întrebați despre bugetul european și cum, cum eh, se va obține un buget bazat pe inovare, creștere și inovare, atunci răspunsul era fondurile structurale. Dacă spuneți că nu e prea târziu să se ajungă la un compromis, foarte bine, e în regulă, dar 2013 e după colț, practic, și suntem la sfârșitul perioadei actuale de programare bugetară și uh, în regiuni oamenii uh, nu știu ce se va întâmpla uh, și ei vor să, să înceapă programele operaționale, să știe pe ce se pot baza, dar nu pot să înceapă programe, nu pot să înceapă să lucreze, să lucreze la programe pentru că își fac griji în continuare în legătură cu detalii tehnice. Asta înseamnă că în continuare există foarte multă neclaritate. Iar la nivelul implementării fondurilor structurale, ă, totul evident depinde de resursele financiare care sunt disponibile și dacă vor fi niște tăieri uriașe din aceste fonduri, atunci Parlamentul ar trebui să ridice vocea pe această chestiune și nu doar să discute toate detaliile Uh, în ce regulamentul meu, sunt raportor uh, pentru un, un punct uh, pe care încă nu l-am invocat aici. Aici nu, nu e vorba doar de bani. Sunt multe zone de frontieră, de exemplu, care așteaptă niște decizii și cred că ar fi trebuit să ne mișcăm mai rapid decât uh, în cazul regulamentului general. Deci sunt oarecum sceptic aici. Am avut niște discuții bune cu președinția Consiliului și sperăm că asta va continua în următoarele șase luni și că vom reuși să le încheiem cu succes. Și cred că Parlamentul trebuie să sublinieze în permanență importanța acestor fonduri structurale și de coeziune. Nu ne putem permite aici greșeli. Dacă vrem să tăiem 70 de miliarde din propunerea Comisiei și a Parlamentului, sau știu eu, poate 100 de miliarde, ă, asta înseamnă că o să, eu, asta e, dacă facem gol, pierdere de cel puțin 5 miliarde de euro pe an pentru fiecare buget, pentru diferitele bugete. Deci vorba, e vorba de bani de care este nevoie pentru finanțarea programelor la nivel național. Sper ca după următoarea ședință a Consiliului să putem să facem progrese pe acest subiect pentru următoarea perioadă de programare și să ne asigurăm că vom avea fonduri de coeziune și că vom avea o politică de coeziune care este esențială pentru creșterea economică la nivel european. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Albrecht. Mulțumesc, doamna președinte, doamna ministru. Am uh, o experiență pozitivă cu dialogul tripartit, deci nu, și nu cred că e nevoie să-l mai descriu. Știm ce se întâmplă acolo. Am două întrebări, de fapt. Nu sunt foarte diplomatice, dar asta e. Cum vedeți ca membru al Consiliului cum vedeți poziția statelor membre astăzi, la sfârșitul lui 2012, față de politica de coeziune? În pregătirea dialogului tripartit ați avut experiența discuțiilor cu statele membre și, sigur, Uh, foarte corect uh, ați ascuns, ca să spun așa, poziția Ciprului în aceste șase luni. Și întrebarea mea a doua este acum că reveniți un membru obișnuit al Consiliului. Care va fi poziția noastră? Veți fi prieteni ai coeziunii sau prieteni ai mai bune cheltuiri a banilor? Elizabeth Schetter, spune doamna președinte. Da, mulțumesc. Președinția cipriotă in der Strukturfondspolitik. Bisher galt ja unter den Mitgliedstaaten die Președinția eh, cipriotă a fost prima președinție care a înțeles de fapt ce înseamnă codecizia în ce privește eh, fondurile structurale. Până acum se folosea metoda Berlin, se trimiteau informații și fiecare făcea ce vrea. E, perioada asta a trecut. Și cred că a fost nevoie de timp pentru ca cei din Consiliu să înțeleagă această schimbare. Și de asta cred că am ajuns în situația actuală când ne grăbim, suntem presați de timp, dar cred totuși că am făcut uh, unele progrese și cred că uh, a existat o, o bună cooperare, o cooperare mai bună decât în trecut și că am fost recunoscuți ca și parteneri de negociere pe picior de egalitate. Așadar, ne dorim o politică structurală transparentă și eficace. Și insist pe transparență. Vrem, de asemenea, ca acest lucru să le fie comunicat și statelor membre. Mi se pare esențial și să înțeleagă și statele membre acest lucru. Insistăm pe transparență. Și e greu să credem că uh, mai putem să continuăm așa cum s-a făcut până acum. Însă asta e o mare dificultate, pentru că președinția întotdeauna este prinsă între statele membre care consideră că lucrurile pot continua la fel ca și până acum și Parlamentul care dorește o schimbare radicală. Și cred că va trebui să continuați să jucați acest rol de mediator în zilele următoare și cred că nimeni din Consiliu de asta e o critică nu vis-a-vis -vis de președinție, ci față de Consiliu în ansamblu. Nu era pregătit uh, față de faptul că e nevoie de capacitate ca să poți să ai negocieri. Deci ai nevoie de capacitate să te investești în acest proces și uh, Consiliul trebuie să înțeleagă acest lucru. Cred că e o lecție pe care trebuie să o transmiteți mai departe președinției irlandeze, un învățământ pe care trebuie să-l transmiteți. Negocierile nu se pot organiza așa în paralel cu alte activități care sunt tot timpul ca un fel de zgomot de fond. Deci cred că asta este, asta e prima lecție care trebuie transmisă mai departe în Consiliu. Și după aceea, mai este și un al doilea lucru. Trebuie făcută diferența între cadrul financiar și uh, continuu. Deci pentru uh, CFP continuăm să aplicăm metoda de la Berlin. Și uh, riscul aici este să ajungem la același rezultat ca și ultima dată. Am participat data trecută și n-am amintiri prea frumoase. aveam o listă enormă și la un moment dat pur și simplu nu se mai putea negocia, pentru că erau atât de multe puncte pe acea listă. și dacă ieșim din uh, elementele regulamentului general pe care le transferăm uh, în cadrul financiar multianual, uh, metodă pe care o, o, o critic, cred că acest lucru nu-și mai, nu mai are loc într-un document pe care îl dorim coerent. Așadar, lansez un apel. Elementele regulamentului general nu pot fi transferate cadrului financiar multianual. Asta nu, nu se poate este un punct pe care țineam să insist. În ce privește diversele fonduri și diversele niveluri, rate de finanțare, am de asemenea preocupări și îngrijorări. Nu cred că totul poate fi reglementat în cadrul uh, cadrului financiar multianual și cred că dacă Parlamentul vrea să fie coerent, nu poate să accepte. Minister. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule ministru. Fără să mai adaug alte comentarii sau să fiu prea excesiv de, chiar exagerat de politicos. Vreau să vă mulțumesc însă pentru efortul făcut împreună cu echipa de negociere pe fondul de coeziune. 2. Mulțumesc pentru modul foarte decent și pozitiv în care a tratat Parlamentul European în calitate de colegislator. Este un mesaj bun și o muștenire bună pentru alte președinții în viitor. Și un ultim lucru, o ultimă rugăminte către președinția cipriotă ca o moștenire importantă de asemenea pentru cea irlandeză. Pentru comisia noastră, uh, sistemele de încălzire uh, sunt foarte importante pentru noi și suntem foarte uh, dorniți să facem un compromis împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc, Derek Vaughan. I'm coming right now. I, I just concluded. Yeah, th- uh, thank you, Chair. Uh, uh, can I say to, to the Minister... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, îi mulțumesc, domnule, preș- domnule ministru, că este aici. Mă bucur să-l văd la o ședință care nu e o ședință de negociere pe buget, că numai de asta am avut în ultimele luni. Ne concentrăm astăzi pe următorul cadru financiar multianual, dar vreau să vorbesc mai întâi despre bugetele din 2012-2013, să nu uităm că și pe astea trebuie să le Uh, facem bine. Să nu uităm că 2013 e ultimul an din actualul cadru și dacă avem probleme în 2012-2013, astea se vor uh, muta după aceea în următorul uh, cadru. Și sunt situații dificile și aici nu e greu, nu, nu e ușor, mă scuzați, să obținem un acord în ce privește rectificările pe 2012 și bugetul pe 2013, dar cred că ați făcut o treabă foarte bună acolo. 9 billion euro Știți că, domnule președinte, doamnă președinte, că Comisia Comisia are o gaură de 9 miliarde până în martie 2013 și încă vreo 3 uh, uh, uh, miliarde până la sfârșitul octombrie și încă 6 miliarde până la 9 miliarde până la sfârșitul lui decembrie. Deci e clar că va exista un impact asupra politicii de coeziune și uh, Uh, se pare că politica de coeziune și anul viitor va fi cel mai greu lovită de aceste găuri bugetare. Mm, acum că sunteți la finalul mandatului, mă gândeam dacă puteți să fiți un pic mai slobod la gură și dacă puteți să ne spuneți uh, dacă statele membre acceptă că există aceste găuri în bugetul european pentru anul acesta, care va, ceea ce va ce la probleme anul viitor și în fine. Uh, vreau să vă întreb dacă statele membre examinează impactul pe care îl Uh, vor avea aceste găuri în buget asupra lor înșile, mai ales asupra politicilor de coeziune. Pentru că, sigur, noi la Parlament considerăm că bugetul de anul viitor trebuie să fie corect și complet, pentru că altfel aceste sume lipsă înseamnă că anumite angajamente pe care le-am luat nu vor, fi, nu, nu vor putea fi îndeplinite. Deci își fac analizele, uh, statele membre vor să vadă ce impact va avea asupra lor. Mulțumesc și vom termina cu domnul Angurachi și după aceea Iorgos Taclacas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν θέλετε μπορώ και στα γερμανικά, αλλά προτιμώ τα ελληνικά, έχετε δίκιο. Καταρχήν, να σας ευχηθώ ότι καλύτερο κύριε Υπουργέ και καλή... Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă vreți, pot să vorbesc nemțește. Nu? Bine. Doream să mulțumesc domnului ministru pentru că e alături de noi. Sunt uh, mii și mii de angajați, de asemenea colectivități locale, care se tem pentru stabilitatea locurilor de muncă. Deja au fost foarte multe concedieri și a, asta a creat multe probleme. Și spre deosebire de colegi care s-au exprimat deja, eu cred că problema nu este cea a negocierilor între uh, Parlament și Consiliu, ci din cauza pozițiilor divergente din sânul Consiliului și al Uniunii Europene. Cred că asta e problema și asta se datorează crizei. Da, criza va mai dura niște ani și cred că și confruntările acestea se vor prelungi. Nu cred că uh, întrebarea reală și miza reală este cum să cheltuim mai bine bani. Și să putem, să ne asigurăm că putem cheltui suficienți bani. Domnule ministru, nu sunt sigur că v-am uh, înțeles bine. Nu vreau să vă critic, dar ați vorbit de semestrul european, de o cooperare uh, aprofundată mi se pare că această coeziune politică înseamnă că trebuie întărită guvernanța și, de asemenea, că uh, va trebui să trecem la tăieri bugetare, așa numita condiționalitate, faimoasa condiționalitate. Puteți să precizați un pic lucrurile pe acest subiect? Apoi să diferitele fonduri și sume. Știm că aceste sume nu sunt, uh, de fapt, uh, nu exprimă necesități reale. Pentru că uh, sumele prevăzute nu nu sunt suficiente, sumele scad și asta nu va face decât să scadă uh, calitatea uh, programelor. Și până la urmă, uh, asta nu va contribui la coeziune, ci, din potrivă, diferența, decalajul între, între regiuni nu va face decât să crească. Mulțumesc. Ευχαριστώ președinte, mulțumesc. Într-adevăr, înaintea președinției cipriote, colegii mei îmi sunt martori, lumea se întreba cum poate o țară atât de mică să rezolve așa probleme mari cum ar fi bugetul sau CFM-ul toate aceste probleme, to- probleme, regulamente sunt complicate, mai ales eh, având în vedere că ne ajută să trecem de criză. Am văzut cum au decurs negocierile, am văzut cum se poate ca o țară mică să aibă un impact asupra acestui gen de lucruri, așadar aș dori să mulțumesc foarte mult pentru că ați reușit să faceți acest lucru și vă urez totul, eh, să vă urez toate cele mai bune urări. Domnul ministru spune, vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru uh, aspectele foarte interesante și importante pe care le-ați menționat. În măsura posibilităților voi lua pe rând chestiunile despre care s-a vorbit și poate că mă voi referi la mai mult de un comentariu sau mai mult de o chestiune în răspunsurile mele. Avem nevoie de continuitate, într-adevăr. Trebuie să găsim o modalitate de a preda ștafeta președinției irlandeze. Trebuie să ne, să ne asigurăm de faptul că experiența noastră va da rod cât mai repede. Într-adevăr, domnule Vlasac, noi uh, ne luăm angajamentul să uh, ne alăturăm uh, imediat în zilele următoare președinției irlandeze. Ei lucrează deja cu noi pentru a se asigura că tranziția va fi una uh, lină. Și de asemenea dorim uh, ca la nivel politic să fie totul în ordine și să se continue pe, acela, pe același drum. Apoi, în ceea ce privește comentariile domnului Omar G, eu cred că este foarte important să depunem un efort continuu și substanțial în vederea protejării politicii de coeziune. Într-adevăr, ca și toate celelalte politicile, și aceasta se află sub uh, anumite presiuni. Nu ne place acest lucru, însă, ca un intermediar onest, trebuie să ținem cont de ce se întâmplă. Așadar, este inevitabil să propunem în circumstanțele actuale o reducere care să afecteze practic toate rubricile și subrubricile. În măsura posibilului, noi încercăm însă să păstrăm politica de coeziune și să păstrăm, în măsura posibilului, iarăși, eh, regiunile cele mai puțin dezvoltate. Aici avem o chestiune cu privire la care exista mai mult sau mai puțin un acord. Aici fac referire și la întrebarea lui Olbrecht. Avem o chestiune cu privire la care statele membre au un punct de vedere mai mult sau mai puțin consensual. Atunci trebuie să concentrăm politica de coeziune pe zonele mai puțin dezvoltate. Acesta a fost acel punct comun. Nu trebuie să ignorăm celelalte zone, bineînțeles, dar avem această, această subliniere a importanței zonelor uh, mai puțin dezvoltate. Este un lucru bun. Apoi, apoi uh, avem cercetare, inovare și dezvoltare. Aceste lucruri sunt uh, considerate politici de viitor și apoi avem și alte politici. Trebuie să să fim conștienți de faptul că țările care profită de aceste programe sunt uh, câteva și trebuie să găsim mijloacele de a implica toate statele membre. Trebuie să găsim legături, dacă doriți, între principiile de excelență și de merit care ar trebui să uh, ghideze aceste programe de uh, cercetare și uh, o scară a excelenței. Nu trebuie ca sub pretextul excelenței să existe un anumit număr de țări care să fie excluse în întregime din această politică. În măsura posibilului, așadar, am încercat să găsim un, o exprimare, o, o legătură cât mai puternică între aceste aspecte. În ceea ce privește comentariile domnului Țeller. Domnule Țeller, aveți dreptate. Ne criticați, dar aveți dreptate. Cred că, într-adevăr, era inevitabil să luăm considerare reduceri din CFM, având în vedere pozițiile uh, luate. Avem state, state membre care contribuie cu mai mult de două treimi din buget și le reprezintă mai mult din jumătate din populația Uniunii. Aceste state îți cer insistent uh, reduceri. Nu poți să le ignori pur și simplu. Trebuie să încerci să le convingi cumva. Ceva trebuie făcut. Nu sunt singurul care are ideea aceasta și domnul Olbricht a spus că uh, cheltuieli mai bune nu înseamnă neapărat mai puține cheltuieli. Dar cam aceasta era ideea. Noi ce încercăm să facem? Decât să vorbim despre cheltuieli mai eficiente egal uh, cheltuieli mai puține, noi încercăm să, mai mult, să vorbim mai mult despre calitatea cheltuielilor. Facem cu toții eforturi în această direcție și sperăm ca, până la urmă, să putem îndeplini, dacă doriți, să putem realiza, dacă doriți, ceva care să fie mai uh, favorabil și față de contributorii neți. neți. Eu, de asemenea, cred că, dincolo de construcția legală a Uniunii Europene, aceasta este construită în mod fundamental pe trei piloni paraleli. Chestiunile privind piața internă, pe de-o parte, iar apoi um, coeziunea și toate celelalte. Există un echilibru intrinsec între toate aceste trei domenii și noi avem nevoie, în orice negociere pe care o desfășurăm, să, trebuie să încercăm să nu distorsionăm echilibrul între cele trei elemente. Trebuie să avansăm, bineînțeles, pentru a îmbunătăți investițiile în viitor, dar trebuie să nu uităm de dimensiunea socială și aceasta este necesară. Încă din anii 50, când s-a stabilit piața uh, comună, Pacul trebuia să fie cealaltă dimensiune care să contrabalanceze piața comună, adică era vorba de uh, o dimensiune socială. În anii 80 am adăugat dimensiunea socială, uh, coeziune, pentru a adresa lipsa de coerență și coeziune între statele membre. Iată așadar, la sfârșitul uh, zilei trebuie să găsim uh, un echilibru corect. În ceea ce privește comentariile domnului Albrecht, pozițiile statelor membre cu privire la coeziune. Există, într-adevăr, o propastie între... A, aceste state, tot ce doresc când se vorbește despre cheltuieli mai bune, este o reducere a bugetului. Există însă state precum Franța și Germania sau Finlanda, membre din acest grup care își doresc însă o, o politică de coeziune puternică. Dar mai sunt și state care nu-și doresc așa ceva. De exemplu, Regatul Unit. Regatul Unit nu-și dorește o politică de coeziune puternică, deoarece ei chiar mi-au mi spus noi primim bani pentru coeziune, dar nu-i dorim. Nu face parte din abordarea noastră, față de Uniunea Europeană, față de faptul că aceasta oferă asistență statelor membre. Cam aceasta este situația. Una peste alta, politica de coeziune este acceptată chiar și de către cei care nu prea au la inimă. Să vă dau un exemplu. Danezii chiar și înainte să fie la președinție, au spus, nu, nu ne place. Dar știm că va fi o politică de coeziune, așa că acceptăm să avem de-a face cu așa ceva. Pe de altă parte, avem diversele uh, diferențe. Cu Croația vom, vor fi 16 uh, state aici și noi insistăm pe ideea de coeziune. Sunt anumite state membre care au o contribuție mai mică la buget și astfel nu pot uh, să impună o politică de coeziune foarte puternică. De aceea trebuie să găsim un echilibru corect. În ceea ce privește Ciprul, Ciprul s-a aflat într-o poziție mai specială, deoarece era un contribuitor uh, marginal uh, net în perioada anterioară. Însă ne aflam mai aproape de țările de coeziune. Președinția nu putea lua o poziție anumită. Am participat la toate întâlnirile cu privire la coeziune înainte de președinția noastră în calitate de observatori, iar în timpul președinției, ca și președinte, Știu, cred că însă cu toții știu unde, de care parte suntem noi. Noi vom fi de partea coeziunii în cererile noastre naționale, ca să le spunem așa, cu privire la CFM, noi am dorit să ne, satisfac, să ne îndeplinim obiectivele în principal prin uh, politica de coeziune. Cu privire la comentariul doamnei Șrâte, aveți dreptate că când spuneți că business as usual, dar de fapt lucrurile s-au schimbat. Cred însă că lucrurile s-au, că încetul cu încetul oamenii vor înțelege că lucrurile nu funcționează așa. Dovada este că efectiv nu funcționează cum trebuie. Este un proces de învățare din partea statelor membre, din partea instituțiilor. Toate acestea trebuie să învețe să lucreze împreună, să coopereze. Asta spuneam și la început, unde a făcut președinția cipriotă o contribuție. Noi am fost președinți pentru prima oară. Nu am avut, știți, vreo experiență anterioară. De deci aceea a fost important pentru noi să facem lucrurile bine. Cred că am reușit să lăsăm o urmă. Am ajutat statele membre să învețe, să lucreze într-un alt mod, împreună experiența a fost una pozitivă. Statele membre învață. Însă trebuie să le învățăm să ia în considerare acest lucru în, în imaginea lor mentală. Este mai degrabă o problemă instituțională când vine vorba de CFM. Știm că pe partea cheltuieli avem o decizie a Consiliului după acordul, după consimțământul Parlamentului. Suntem uh, înclinați să spunem că este vorba de o formalitate. Nu este o formalitate. Am reușit să găsim o metodă prin care să uh, lucrăm cu echipa de negociere a Parlamentului, în așa fel încât să ne asigurăm că punctul de vedere al Parlamentului este luat în considerare iar ceea ce se va adopta ulterior la Consiliu va avea șansa de a fi adoptat de către Parlament, uh, aprobat. S-a făcut consultări cu Parlamentul, era nevoie de ratificarea Parlamentului Naționale, apoi avem propunerile legislative, codecizia. Trebuie să găsim legătura adecvată între toate aceste mecanisme, procedee. Apoi, Consiliul se pregătește, lucrează împreună cu Parlamentul European, dar decizia politică se ia la un alt nivel, la nivelul șefilor de stat și de guvern. De aceea noi trebuie să găsim modul în care să facem legătura corectă între toate ace- între toți acești actori. Nu aveam experiența anterioară și de aceea a trebuit să facem cumva să iasă bine. Cu privire la întrebarea domnului Boștinaru, îi mulțumesc foarte mult. Bineînțeles, vom... Uh, domnul Boștinaru nu se mai află aici, dar noi vom uh, încerca să dăm mai departe experiența noastră uh, președinției irlandeze. Am lucrat foarte bine și cu domnul Bofton. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Aveți uh, dreptate, există o problemă care trebuie rezolvată. Înainte să mă refer la detalii, aș dori să vă spun că în timpul discuțiilor de la Consiliu și în timpul um, adoptării poziției comune a Consiliului cu privire la bugetul 2013, am reușit ca singura, singurul capitol la care s-a înregistrat o creștere foarte mare a fost, de, a fost cea a, a uh, coeziunii. Noi am reușit ca pentru coeziune să obținem 8,2, o creștere 8,2 față de propunerea Comisiei de 6. Pentru noi a fost important așadar să apărăm coeziunea la sfârșitul acestui an și, uh, anul, și pentru anul viitor, care este ultimul an din actuala perioadă de programare financiară. Problema la Consiliu este că, într-adevăr, trebuie să ne îndeplinim, îndeplinim anumite obligații legale. Dar dacă ceva nu poate fi amânat, ei vor să amâne. Asta e problema. În plus, ei totdeauna cred, nu știu dacă avem un reprezentant al comisiei, ei cred întotdeauna că se poate întotdeauna schimba ceva, se pot, se pot uh, acorda bani, se pot uh, realoca fonduri. Întotdeauna ne întreabă de ce nu ați realocat, de ce ne cereți noi fonduri. Eu însă am sentimentul că, în urma discuțiilor recente, am reușit să, îi fa- să facem statele membre mai mai conștiente de faptul că e nevoie de fonduri uh, proaspete dacă doresc uh, să înaintăm. Nu aș fi pesimist în ceea ce privește aceste lucruri, dar uneori trebuie pur și simplu să spun că învățăm printr-o metodă mai aspră. Domnul Angurakis Uh, trebuie să vă spun în răspuns la comentariile dumneavoastră, într-adevăr este o legătură foarte directă între uh, problemele acestea. Trebuie să facem tot ce trebuie să, tot ce putem ca să garantăm faptul că se efectuează uh, plățile. După cum am spus mai devreme, cel mai important, cea, cea mai stringentă problemă este cheltuielile mai eficiente. Acest lucru nu înseamnă să cheltuim mai puțin, înseamnă însă că trebuie să ne dăm seama care sunt slăbiciunile noastre, să trecem peste ele, să le rezolvăm, să le îmbunătățim și să facem o politică care se află în serviciul regiunilor. regiunile care au mai multe nevoi decât celelalte ar trebui să fie primele. Nu cred că ne referim aici la, la o revizuire bianuală. Pur și simplu vă prezentam percepția mea, mea personală. Unde și cum am putea ajunge la un acord în următorul CFM, în săptămânile următoare s-ar putea să ajungem la un acord, dar va trebui să reanalizăm lucrurile. Este viziunea mea personală. Coeziunea trebuie îmbunătățită. Pare că ar trebui să se facă reducere în alte domenii, cu privire la anumite proiecte majore. Este repet opinia mea personală cu privire la experiența pe care am avut-o. De asemenea, domnule, domnule Stavrakakis, aș dori să vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și pentru participarea dumneavoastră. Apoi, voi continua în engleză, doamna președinte. A fost într-adevăr o plăcere pentru mine să lucrez cu dumneavoastră. Vă urez numai bine Sper că veți continua la fel și cu președinția irlandeză. Ei sunt foarte buni și competenți. Cred că vor strânge repede încrederea celorlalți și vor realiza foarte multe. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule ministru. Vreau să vă mulțumesc pentru Consiliul din noiembrie, pentru că uh, Uh, l-ați organizat cu două luni înainte de discuțiile referitoare la cadrul financiar multianual și ne-ați permis astfel să trimitem un mesaj foarte puternic către Consiliu. Iată că avem o politică de investiții, Europa are politica sa de dezvoltare și de asemenea cred că și aceste chestiuni au avut un impact pozitiv asupra negocierilor înainte de reuniunea Consiliului. Și ultimul lucru, desigur mai sunt lucruri de făcut săptămâna aceasta, avem discuții cu Adonis, să sperăm că se vor sfârși cu bine și că ne vom odihni cu toții la finalul anului de sărbători și după aceea uh, Ciprul să sperăm că va continua, va continua să sprijine aceste politici. Bineînțeles, uh, spune domnul uh, ministru vom fi uh, la datorie până în ultima clipă și să sperăm că vom ajunge la niște progrese și apreciez toate eforturile făcute de statele membre și când spun toate statele membre, mă refer chiar toate, să sperăm că va fi vorba de o abordare constructivă și că vom avea un fel de abordare emblematică a modului în care putem să lucrăm împreună și profit de ocazie să vă urez tuturor Crăciun fericit, an nou uh, foarte bun și să sperăm că vom avea o politică de coeziune cât se poate de bună. doamnă președintă vă informez acum că urmează prima reuniune cu directorul uh, general pentru politici urbane și regionale. Este vorba de domnul Walter Defa, care este prezent astăzi. O să-l ascultăm pe dumnealui, după care vom avea și uh, un pic de timp pentru comentarii, întrebări. O să vă dau imediat cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt foarte recunoscător pentru această ocazie de a fi prezent uh, în cadrul reuniunii Comisiei dumneavoastră. Atunci când am fost numit director general, Imediat după aceea am organizat o reuniune cu președinta comisiei, cu secretariatul comisiei, astfel încât să ne asigurăm că uh, Digi Regio vă oferă sprijinul de plin de care aveți nevoie pentru activitatea comisiei dumneavoastră. Și atunci când am început, uh, comisarul Han mi-a dat o misiune foarte clară pentru primul an de îndeplinit. Și este vorba de poziționarea direcției generale într-o situație ordonată, astfel încât să poată veni întâmpinarea provocărilor, care sunt unele deosebit de mari. Și vă, vă voi menționa cinci principale. În, prima, în primul rând, prima provocare este aceea de a crea o politică de investiții pentru creștere și ocupare de locuri de muncă. Și creare de locuri de muncă. Este vorba de un mix economic și de politici care are trei ramuri. În primul rând este vorba de consolidarea fiscală, cea de-a doua ramură se referă la reformele structurale, dar uh, cum un scaun nu poate să stea pe două picioare, e nevoie și de al treilea picior, de a treia ramură și tocmai această ramură este uh, cea în care are un rol și uh, politica de coeziune. Este vorba de investiții bine țintite pentru creștere și locuri de muncă. Iată contextul general în care trebuia să plasăm această politică. A doua provocare se referă la pregătirea Direcției Generale pentru uh, elaborarea orientărilor pentru următoarea perioadă. Și așadar, atingerea uh, obiectivelor uh, strategiei 2020 și așa mai departe. Vorba de schimbări care nu afectează doar statele membre, ci și uh, schimbări în interiorul Comisiei. Prima schimbare era nevoia de îmbunătățirea programului actual, conținutul acestuia, conformitatea, respectarea obiectivelor, pentru că încă mai avem probleme legate de modul uh, corect în care se fac cheltuielile. Ne-am îmbunătățit față de situația antecedentă, după cum s-a văzut și din raportul Curții um, de conturi, dar încă un lucru legat de punerea în aplicare se referea, desigur, la absorpție, unde, evident, trebuia să ne îmbunătățim performanța. Cea de-a patra uh, provocare se referea la dezvoltarea de politici și la comunicare. Și uh, toate acestea într-un uh, cadru de diminuare a forței de muncă. Uh, o provocare în plus pentru directorul general. Deci este clar că într-un astfel de cadru era nevoie de o schimbare de organizare și era nevoie așadar de modificări în organigramă, dar și uh, în modul în care ne desfășurăm activitatea. Așadar, erau deja multe analize la dispoziția noastră, am uh, consultat uh, uh, toate părțile implicate și împreună cu conducerea am venit cu un proiect de schimbare de management așa anume uh, cel denumit Change Regio. Era vorba de o schimbare nu doar la nivel de organigramă, ci aș spune că e vorba mai degrabă de o abordare holistică, care include domenii cum ar fi, desigur, creșterea eficienței uh, operative, adică simplificarea procedurilor interne, uh, creșterea productivității, de asemenea gestionarea cunoștințelor, comunicare internă, concentrare pe um, domeniile noastre de bază, o implicare mai bună a, a funcționarilor și alte chestiuni. Nu vreau să intru în detalii, desigur, dar vă voi uh, spune doar câteva cuvinte despre această reorganizare. Mm, fundamentele pot fi rezumate în trei concepte. Uh, Primul este uh, fluidizarea, simplificarea organizației, astfel încât să fie una mai simplu de gestionat, mai compactă. La început, de exemplu, aveam 10 directorate, acum avem doar 8. Așadar, suntem cumva mai flexibili ca structură. Mai sunt câteva, mai erau câțiva sateliți în jurul uh, directorului general, acum nu mai există aceștia. Din nou, din nou, o organizare mai compactă. Încă un concept foarte important. Uh, am încercat să trecem de uh, acea diviziune orizontală geografică. De-a lungul anilor am elaborat, am dezvoltat un fel de diviziune culturală între, pe de o parte, colegii care lucrau în elaborarea de politici, coordonare uh, a sarcinilor uh, orizontale și, pe de altă parte, aveam uh, cei implicați în aplicarea geografică. Și nu dau vina pe nimeni, pentru că și eu, la vremea respectivă, când eram director pentru finanțe, acum 8 ani, și eu făceam parte din această diviziune orizontală geografică. Dar dacă vrem ca în viitor să îndeplinim politicile, atunci trebuie să aducem conținutul politicilor să fie mai apropiat de uh, aspectele geografice. Și de asta ne-am și de organizat. Și ce am făcut? Am creat niște centre de competență în cadrul directoratelor geografice direcțiilor geografice am, avea, am avut, de exemplu, un, uh, două centre de competențe pentru Europa 2020. Una pentru creștere sustenabilă și inteligentă și încă una pentru creștere favorabilă incluziv, unde se includeau și chestiuni uh, teritoriale, de exemplu. Și asta ca să arate și orientarea către 2020, cât și uh, colaborarea mai strânsă între partea de politici și de partea geografică și a mai creat încă trei uh, centre de competență, una pentru ETC, una pentru capacitatea administrativă, care devine din ce în ce mai importantă în unele state membre și ceea ce trebuie îmbunătățit în unele state membre trebuie, desigur, îmbunătățit și la nivelul comisiei. Și atunci am avut încă un centru de competență suplimentar pentru eficiență operativă, astfel încât direcția generală să funcționeze mai bine în termen de productivitate. Asta era cel de-al treilea, nu, cel de-al doilea, mă scuzați, spune vorbitorul. Cel de-al treilea este că, bun, lucrurile nu trebuie schimbate toate deodată. Nu e bine să faci astfel de schimbări. Și atunci trebuie echilibrate schimbările și stabilitatea. Schimbări legate, desigur, și mă rog, stabilitate a fost uh, în aspectele legate de colaborarea cu statele membre. Aici nu am uh, modificat prea mult la partea, de, partea geografică și la modul cum sunt împărțite competențele acolo. În acest moment facem eforturi deosebite pentru ca noua organigramă să fie una funcțională. Dar voi profita de această ocazie și să raportez câteva rezultate în acest sens. Nu, nu sunt neapărat legate de reorganizare, dar după cum știți, uh, în cadrul direcției noastre generale uh, se lucrează în trei dimensiuni temporale. Trecutul, avem uh, Mm, program, uh, perioada de programare anterioară care trebuie încheiată, punerea în aplicare a celei uh, curente și, desigur, pregătirea următoare. Nu o să vorbesc despre viitor acum, pentru că e, în acest sens există un um, dialog continuu cu um, comisarul, dar vreau să mulțumesc în special doamnei președinte și raportorilor pentru uh, efortul uh, deosebit uh, pe care îl depun în acest sens și e foarte bine să vedem că suntem domeniul de politici unde activitatea privind regulamentele a avansat cel mai mult. Iată un lucru foarte important. Și acum câteva cuvinte despre încheierea perioadei um, anterioare. Pentru uh, de până în 2006 deja am uh, trimis uh, aproape toate scrisorile de încheiere, mai puțin șase. Practic, cu șase excepții, am trimis toate aceste documente. În cadrul a două treimi dintre aceste 377 de scrisori și anume 246, programele s-au închis pentru celelalte. Mai trebuie să mai găsim uh, o soluționare cu statele membre. Așadar, vedem clar că se, întreze, se întrezărește o luminiță la capătul uh, tunelului. Nu e vorba doar o chestiune procedurală, este un lucru foarte important pentru credibilitatea politicilor, și anume faptul că perioada anterioară se încheie oficial. E mai complicat când e vorba de proiectele cu fonduri de coeziune, pentru că proiectele trebuie să fie încheiate fiecare individual și ce am făcut în cadrul reorganizării, am creat o unitate specială care se ocupă de încheiere și acolo se poate vedea uh, avantajul în productivitate. Pentru perioada actuală, știți că din cauza crizei a trebuit să adaptăm orientările de politici. S-au făcut modificări în regulament și, uh, de asemenea, și um, modificări în programare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor noi create de criză, cauzate de criză. Uh, mai ales cele legate de ocupare de locuri de muncă și de nevoile de finanțare ale IMM-urilor. Dar, din ce am văzut, rezultatele sunt destul de impresionante. Din 2009 am reprogramat 30 de miliarde de euro, 25 uh, uh, în perioada anterioară, în FEDER și 5 în FSE. Și încă mai facem niște reprogramări pentru Italia, Spania și Grecia. Și ce am mai făcut în cadrul reprogramării am ținut cont și de uh, greutățile la nivelul bugetelor naționale și în unele cazuri am redus uh, rata de cofinanțare națională. Lucrul pozitiv care reiese din urma cifrelor pe care le-am obținut din statele mele este că am văzut deja niște rezultate bune. Pentru 2011 vă pot spune că aproape 200 de mii de uh, locuri de muncă noi au fost uh, create în 2011 prin uh, fondurile uh, de coeziune și FEDER și um, în, pentru 2012 se preconizează aproape dublu. Apoi, 30.000 de startup-uri, de întreprinderi noi au fost sprijinite și cifra va crește către 33.000. Și cred că acest lucru arată că programele uh, au în acest moment un oarecare impact. Și ce este important este ca fondurile care sunt încă disponibile să fie folosite eficient și rapid și uh, de aceea, mesajul către statele membre și către regiuni este foarte simplu, și anume să-și accelereze pro, um, procesele de selecție care au rămas încă deschise, mai ales în ceea ce privește uh, energie durabilă, feroviar uh, și alte câteva domenii și să uh, implementeze cât se poate de repede proiectele în desfășurare, cele aflate uh, uh, deja în uh, finanțare. După cum știți, bugetul instituțional n-a fost până acum, uh, n-a fost niciodată până acum la fel de ridicat. Și până la urmă am obținut o modificare de buget, dar nu este tocmai cât am cerut noi. Dar vroiam să profit de această ocazie ca să mulțumesc acestei comisii pentru sprijinul, uh, pentru uh, propunerile și solicitările de buget pe care le-am avut și s-ar putea să avem nevoie de ajutorul dumneavoastră și anul viitor, pentru că deja reiese destul de clar faptul că unele dintre direcții, unele dintre chestiuni nu pot fi acoperite acum, trebuie să plătim cumva cu un fel de credit din uh, banii pe anul viitor dar acolo unde ne-au mai rămas bani, plătim întâi solicitările de plată care au venit uh, până la sfârșitul lui octombrie, astfel încât să respectăm perioada de două luni și apoi uh, prioritatea următoare este aceea de a plăti uh, programele pe care le blocasem anterior și unde acum s-a ridicat blocajul și apoi cea de-a treia uh, uh, prioritate se referă la programele următoare pentru țări terțe. Apoi, urmează rapoartele strategice naționale referitor la realizările acestor programe la nivel național și va fi un moment important pentru o evaluare a situației la nivel național și regional, dar sigur și la nivel de Uniune. Să evaluăm exact uh, cât de bine s-au îndeplinit obiectivele stabilite inițial, care a fost impactul crizei, care a fost reacția uh, la aceasta. Să evaluăm de asemenea modul în care aceste programe au contribuit la obiectivele strategiei 2020 uh, și foarte important pentru perioada următoare, ce învățăminte putem trage pentru următoarea perioadă de programare. Comisia uh, va trimite un raport uh, în acest sens în martie și voi fi uh, voi sta desigur uh, la dispoziție să vin în fața acestei comisii și să prezint raportul. Iată, pe scurt, uh, raportul din camera, din sala motoarelor, cum s-ar spune, în ceea ce privește politicile regionale, am încercat să vă dau câteva informații referitoare la punerea în aplicare actuală, dar și referitoare la modernizarea organizării direcției noastre generale, astfel încât aceasta să devină mai capabilă de, să promoveze mai direct uh, la fața locului uh, Uh, politicile care să ducă la creștere, la locuri de muncă în regiunile uh, Uniunii, uh, care, după cum știți, trece acum prin cea mai profundă criză a sa. Mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, păi. doamna, președinte mulțumesc foarte mult, domnule director. Domnul Lambert van Nistelrooy, mulțumesc pentru că ați venit aici la noi. Este o tradiție ca directoratele generale să comunice cu noi în legătură cu background politicilor și cred că e foarte important. Am câteva întrebări. Mai întâi ați vorbit de reorganizare. Deja asta s-a întâmplat, s-a rezolvat, s-a decis, nu mai sunt tensiuni, s-a rezolvat. Ce s-a pierdut? Pentru că ne-ați spus ce s-a câștigat, dar ce s-a pierdut S-a pierdut vreo ceva din această reorganizare, anumite proiecte care nu pot fi făcute sau totul e mai bine? Dacă totul e mai bine, felicitări! Pentru că întotdeauna în reorganizări, de exemplu, această inițiativă a Parlamentului, proiectele, de exemplu, am uh, am abordat subiectul coeziunii la scară globală și uh, sper că acesta să fi uh, rămas și un alt lucru. Am fost raportor pentru unele dintre părțile de la Comisia ITRE și ce m-a uimit este că încă este foarte dificil să uh, faci ca Directoratul de Cercetare și Dezvoltare și Directoratul de politici regionale să comunice la nivelul exec reglementărilor executive. Este încă o diferență puternică între partea de excelență și ce facem noi aici uh, și în ce privește Institutul European pentru Tehnologie și Inovație, trebuie să aibă o viziune comună și directorii nu puteau să aibă o viziune comună pentru că se certau pe idei. Nu se certau de adevăratele, dar nu se înțelegeau la, nivel, la nivelul ideilor. Deci cum, cum funcționați? Uh, pentru în legătură și în special această cooperare externă, pentru că avem uh, țintele UE 2020 și economia bazată pe cunoaștere și nevoia de excelență în domeniu. Astea sunt întrebările mele deocamdată și mă bucur să vă avem alături de noi. Doamna președinte, mulțumesc, Ian Albrecht. We will be very grateful to, to... Mulțumesc, am fi foarte recunoscători dacă am avea organigrama, dacă ar fi posibil să o avem înscris. Pentru că mm, cred că ar fi mai bine să o avem să știm cine face ce și dacă deja e aprobată. Și uh, am unele întrebări în legătură cu uh, chestiuni legate de dubla noastră capacitate și regională și urbană. Ce înseamnă asta în practică? Pentru că Până acum a existat unitatea urbană. Și vom avea și platforma urbană, așadar cine se va ocupa de ea și ce facem cu dezbaterea, faimoasa dezbatere din comisie și cine uh, se va ocupa de un element, acest element de, de bun simț și ce facem cu Smart City, cu inițiativa Smart City, care acum e mai mult la DG Energy. Uh, știu că unul dintre centrele competente deja funcționează, dar până acum Digi Energy se ocupa în principal. Deci e vorba de abordarea integrată, dar întrebarea este, întrebarea mea este ce facem cu numele? Veți schimba și acronimul va fi regii și regii urban sau cum? Care vor fi consecințele? Joachim, ai cuvântul? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea noastră. Țin să subliniez ce au spus colegii. Avem nevoie de mai multă interdisciplinaritate în direcțiile generale, dar și între serviciile comisiei. Vedem că uh, sunt uh, comisii în acest Parlament care adoptă rapoarte, dar în ce privește mijloacele care trebuie uh, afectate acestor obiective, ni se spune, a, există fondurile structurale. Nu putem să mai continuăm așa. Cred că în sânul Comisiei trebuie să avem o claritate în ce privește regulile jocului. Și trebuie ca diversi noștri colegi din sânul Parlamentului să știe exact uh, la ce trebuie să se servească aceste fonduri structurale, la ce pot fi ele folosite și la ce nu pot fi folosite. Așadar, în ce privește uh, perioada actuală. E bine, ea se apropie de final și lucrăm pentru la următoarea perioadă, 2014-2020. Începește absorpția mijloacelor a fondurilor, decembrie 2012 uh, e o dată care ne îngrijorează oarecum. Am avut o dezbatere cu președinția Consiliului și cifrele mă îngrijorează. Uh, ni s-a spus că uh, politica de coeziune e foarte importantă pentru a permite solidaritatea la nivel european, dar dacă mă uit la cifrele pe care le văd eu, asta spun altceva, nu vorbesc de solidaritate și coeziune. Există state puternice din punct de vedere economic care pot absorbi foarte bine fondurile și uh, state mai slabe care au deficite de absorpție. asta pune sub semnul întrebării întreaga politică de coeziune, pentru că există state membre care, pe baza acestor uh, cifre, din cauza acestor cifre, ajung să se îndoiască de uh, utilitatea politicii de coeziune și de eficacitatea politicii de coeziune. Și Eh, gândiți-vă care e diferența între 20% rată de absorpție și 30% rată de absorpție. Ce înseamnă diferența între aceste cifre? Și întrebarea mea este ce o să se întâmple în viitor? În cadrul bugetelor anuale se vede că nu se pot plăti toate creditele de angajament și că deja s-au depășit limitele. și mi se pare că ar trebui să prevedem uh, o mai bună absorpție a uh, fondurilor pentru întreaga perioadă de programare. Anul viitor vom continua dezbaterea pe regulament și pe mijloacele cadrului financiar plurianual, multianual, de asemenea. Și asta nu va face altceva decât să întârzie în continuare procesul de implementare la nivelul statelor și regiunilor, care nu o să știe pe ce se bazeze, pe ce se bazeze, pe ce picior să danseze, cum se spune. Uh, ei nu știu, nu pot să facă nimic pentru că nu știu încă ce formă va lua uh, viitorul regulament și deci care vor fi uh, mijloacele care le vor fi puse la dispoziție. Ce poate face Comisia ca să susțină uh, statele care până acum au uh, afișat o rată slabă de absorție sau una foarte slab, relativ slabă. Ce poate facem? Domnul Anguachis. Ευχαριστώ για την παρουσίαση που μας κάνατε. Εγώ θα σας κάνω μια γενικότερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Mulțumesc, doamna președinte, și eu aș vrea să mulțumesc directorului general pentru prezentarea făcută. Am și o întrebare ați vorbit despre dezvoltare și creștere economică. Devine clar, dacă am înțeles bine ce ați spus, că ecuația politică se bazează pe o creștere echilibrată în Europeană, deci de ar fi ca de-a lungul anilor să se elimine dezechilibrele deci ca să ne asigurăm că uh, obținem un nivel de dezvoltare similar peste tot. Asta e filozofia coeziunii. Și asta mă duce la întrebarea mea. Sarcina noastră este să promovați politica de coeziune. Și atunci, cum puteți explica faptul că în Grecia inegalitatea a fost exacerbată în mod considerabil în ultimii ani, în ciuda utilizării coeziunii, politicii de coeziune și asta se vede din datele statistice oficiale Uniunii Europene. A doua întrebare. Ce explicații puteți oferi pentru unele din informațiile din raportul prin fondul de coeziune, mai, mai precis uh, pentru proiecte de mediu? Conform acestui raport, s-ar părea că construcția unor noi șosele, drumuri, nu a dus la niciun fel de dezvoltare, nu a promovat dezvoltarea. Și de asemenea, acest raport mai spune că proiecte de mediu uh, nu uh, au efectul scontat și anume de a aduce țările mai puțin dezvoltate în acest punct de vedere la standardele de mediu din vest. În fine, ultima întrebare, ați vorbit despre strategia UE 2020. Aș vrea să știu dacă direcția noastră generală a stabilit uh, proiecte de facilitare a tranziției dacă Grecia, de exemplu, ar fi să implementeze obiectivele strategiei UE 2020 aveți vreo dovadă că PIB-ul ar crește pe care de consecință cu, nu știu, 1, 5, 10% PIB-ul Greciei. Așadar, vorbim despre UE 2020. Cred că această inițiativă UE 2020 nu va face altceva decât să exacerbeze și mai tare disparitățile care există acum. pentru că există tehnologii folosite foarte mult în foarte multe locuri, dar pe care țările sărace nici nu și le mai permit și asta duce la decalaje. Aveți la nivelul direcției noastre regionale programe care să ajute aceste țări mai sărace să se adapteze și să treacă peste aceste dificultăți? Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și comentarii. Sper că le-am uh, notat pe toate. Domnul Van Nistelrooy, m-ați întrebat dacă s-a pierdut ceva cu acea reorganizare. Am pierdut două poziții de director. Deci aveam 10 directorate și acum avem 8. Dar n-am pierdut, uh, între ghilimele, sarcini. Ați uh, făcut aluzie la uh, prezentarea externă a politicii. Vreau să vă spun că poi mâine voi, merge în China în locul comisarului. Deci sarcina a rămas acolo. Sarcina a rămas. Dar ce vom face și cred că acest domeniu e interesant. Nu să, neapărat nu o să facem noi totul, noi înșine. O să folosim din ce ce mai mulți experți. Pentru că, așa cum am spus, vom pierde personal, vom pierde personal. În fiecare an vom pierde 2% din personalul nostru. Și asta e, trebuie să acceptăm acest lucru. Deci trebuie să fim mai productivi da, ar trebui să vedem și dacă putem face ceva împreună cu alte directorate generale. Să luăm, de exemplu, zona de audit. Cu siguranță aici se pot găsi mai multe sinergii decât în prezent. Asta ca să fim mai productivi. Putem să facem mai mult outsourcing. Deci astea sunt opțiunile uh, pe care le examinăm. Este absolut corect și ar fi trebuit să menționez că numele uh, directoratului general s-a schimbat. Deci acum este Directoratul General pentru Politici Regionale și Urbane. Însă abrevi abrevierea e aceeași, Regio. Și puteți intra pe website-ul nostru și o să vedeți acolo. Deci noua organigramă este acolo, dar uh, dacă vreți copii pe hârtie, putem să vi le oferim. Deci toate acestea sunt publicate și sunt uh, disponibile și uh, sarcinile de bază sunt încă acolo și uh, sunt acoperite. A mai fost întrebarea de la domnul Van Nistelrooy privind cooperarea între diferitele direcții generale și în special în ce privește Digi, Cercetare și GRC. E a treia dată când mă ocup de acest domeniu de politică regională și trebuie să spun că una dintre diferențele majore este că directoratul general uh, colaborează mult mai mult cu alte directorate și asta e ceva pe care îl puteți vedea, un lucru pe care îl puteți vedea deja în pregătirea următoarei perioade. Avem grupuri de lucru privind uh, creșterea inteligentă, sustenabilă. Am uh, avut multe ședințe cu colegii noștri de la cercetare în ce privește această idee a specializării inteligente. Știți că GRC are o platformă la Sevilla pentru susținerea regiunilor care doresc să aibă astfel de, să-și creeze astfel de strategii inteligente. Deci, iată unele dintre domeniile noi în care cele două directorate generale colaborează. Și ați mai făcut aluzie și noastră la un lucru, și anume am găsit o modalitate de a articula cele două politici. Deci vorbeam despre acea scară spre care duce la excelență, calea spre excelență. Asta e contribuția noastră de politică la această excelență. Dar nu, lucrurile nu se fac doar de sus în jos, doar de jos în sus, mă scuzați, și de sus în jos, pentru că uh, slăbiciunea pe care o avem noi în Europa este să uh, transferăm uh, rezultatele cercetării și să le transformăm în inovație de piață rezultate concrete și, din nou, politica noastră poate ajuta aici, prin fondul de inovație, uh, poate ajuta IMM-urile. Deci vedeți că există o cooperare foarte strânsă între cele două domenii și asta e valabil nu doar pentru cercetare, ci și pentru transport, energie și alte domenii. Domnul Olbrich a menționat uh, dimensiunea urbană. De ce s-a schimbat numele? Cred că există două obligații, două motive. Primul motiv este să se recunoască dimensiunea și importanța, dimensi- importanța dimensiunii urbane, mă scuzați. Acesta este și titlul directoratului general, dar de asemenea, și asta e un pic, uh, asta se referă la uh, colaborarea dintre directoratele generale, înseamnă că DigiRegio Regio are un rol mai puternic în ce privește coordonarea politicilor și acum o lună am prezidat un grup interservicii al tuturor DG-urilor, DG directorilor generale, care au activități în acest domeniu și uh, sigur aici aveți uh, uh, inițiativa Smart Cities și Convenția Primarilor și așa mai departe. Și trebuie să ne asigurăm că există mai multă coerență în ceea ce facem, pentru că atunci când uh, e, aveți contact cu oamenii din exterior, sunteți întrebați cum se leagă lucrurile, cum uh, lucrați pe chestiuni urbane. Și toți suntem de acord și cred că ăsta este un bun punct de pornire, că trebuie să avem mai multă coerență aici și anul viitor ne vom întâlni din nou pentru a vedea cum putem să ancorăm mai bine dimensiunea urbană în următoarea perioadă de programare. Și am văzut acolo un, un spirit de cooperare foarte bun. Domnul Țeller, v-ați referit la problema ratelor de absorpție în țările mai slabe. Evident, aceasta este o preocupare pe care o împărtășim. cum spuneam, împărtășim această preocupare și ați subliniat în mod corect că există anumite state membre unde aceste probleme uh, legate de absorpție sunt uh, foarte mari. Faptul că aceste probleme există ne-a determinat că atunci când am uh, reorganizat, când ne-am reorganizat, S-a creat un centru pentru probleme administrative. Am făcut asta cu România, cu Bulgaria. Uh, am cooperat cu Banca Mondială, cu Berdul, uh, cu cooperația International Financial Corporation. Deci am uh, cooperat cu toți acești actori implicați pentru a permite țărilor respective să-și îmbunătățească capacitatea de a absorbi finanțare. De asemenea, putem oferi ajutor statelor membre. De exemplu, pentru următoarea perioadă de programare, așa cum sigur știți, toate serviciile Comisiei responsabile de coeziune au uh, dezvoltat documente de poziție, au elaborat documente de poziție în care am stabilit uh, viziunea noastră, înțelegerea noastră în legătură cu viitoarele priorități pe care le vor avea aceste fonduri. Și aceste documente de poziție se referă și la chestiuni administrative. Cu alte cuvinte, aceasta este o problemă uh, pe care vom continua să lucrăm. Um, problems of uh, missing results. S-a vorbit așadar despre lipsă de rezultate. Cred că sunteți un pic prejudiciat, părtinitor. Sunt anumite probleme, dar dacă analizați evaluările generale, este foarte clar faptul că s-au înregistrat creșteri ale PIB-ului. Acestea pot fi ilustrate prin analize economice. Mă gândesc acum la o anumită cifră. Cred că pentru noile state membre este ceva de genul 1,2 puncte procentuale din PIB, comparat cu o linie de bază. Ce vezi în realitate sunt mai mulți factori, dar dacă izolezi politica de coeziune, atunci poți uh, constata că sunt rezultate pozitive. Mai sunt două aspecte menționate, două aspecte critice. Unul era că, în ceea ce privește investițiile pe mediu, este vorba de a ajuta statele membre să îndeplinească statele, uh, standardele mai mari ale UE, nu cred că este vorba de un scandal așa de mare. Cred că este un lucru bun ca politica de coeziune să ajute statele membre să atingă standarde mai înalte. Dacă nu facem acest lucru, care ar fi efectele? Aceste state membre ar fi foarte sceptice să accepte standarde mai înalte și acest lucru ar fi în detrimentul întregii Uniuni. Cred așadar că nu trebuie să avem o abordare prea critică vis-a-vis -vis de întrajutorarea statelor membre să atingă standardele Uniunii Europene. Apoi, inovarea. Noțiunea de inovare nu, este, nu se referă doar la high-tech, la tehnologia avansată. Există multe procese afectate de inovare la absolut orice nivel. Există inovare și în turism, fără tehnologia avansată. Cred că așadar trebuie să avem o viziune mai largă și noi promovăm această viziune a inovării. Inovarea este adaptarea la schimbări din piață, găsirea de noi idei, inovare socială, de exemplu, toate aceste lucruri reprezintă un domeniu mai mare, mai larg, un concept mai larg, care nu vizează doar tehnologia avansată. Doamna președintă, sper că am reușit să Mă refer cam la toate comentariile făcute de onorații membri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, spune doamna președinta. Mă uit la socialiști și nu am putut folosi metoda DONT. Se pare, nu cred că veți prea dormi la noapte. Am înțeles că putem încheia aici cu acest punct. Nu mai sunt întrebări și comentarii. Sper că veți putea să reveniți. A, dorit să luați cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul Boștinaru. Domnul director general m-a, m-a provocat cu afirmația privitoare la China. DG Regio acum face parte din, din uh, parteneriatul UE-China? pentru dezvoltare? Dacă da, atunci uh, eu cu domnul Van Nistelrooy m-am uh, luptat uh, timp de câteva luni pentru acest lucru. Apoi, DG Rege este pregătită să asiste România în construcția sa de um, noi organigrame și noi sisteme pentru a se ocupa de fondurile europene? Este pregătită de asemenea DG deci Regio să asiste guvernul uh, românesc pentru implicarea politicii regionale în 2013. Vă mulțumesc! În ceea ce privește China, una dintre chestiunile principale pe care le vom discuta acolo, în China, reprezintă relația dintre urban și rural și cum să rezolvăm această problemă? Cum să schimbăm experiența? Există un program de vizitator chinezii vin aici. Cred că acest lucru se încadrează în uh, ceea ce spuneți dumneavoastră. Ca să fiu foarte sincer, însă, mai mult mă îngrijorează România. nu așa? nu așa? Domnule Președinte, spune domnul Van Nistelrooy, pot să întrerup cu o întrebare? Doamna președinte spune, am uh, dispoziția necesară, așa că dacă Victor este mulțumit, am să vă las. Să ascultăm întrebarea lui Lambert. Domnule Nistelrooy, programele sunt uh, în desfășurare și ne-am întâlnit în acele țări. Am văzut că DG Regio lasă de drumul și dege Regio a permis dege Mediu și așa mai departe. Problema principală a fost că doamna Hübner a inițiat acest lucru, de aceea doream să intervin. Am făcut analize minunate cu privire la uh, politica de coeziune a Europei, a, a, ca să ajutăm pe chinezi. În regiunea Echuan împărtășim experiențele noastre în China. Apoi Barroso merge acolo și vorbește doar despre politica de mediu. Îmi place de ei, dar îmi place de dumneavoastră mai mult. Dacă veniți și vă luați și vă asumați responsabilitatea, atunci cumva practic renunțați la intergrupul urban, la Parlament, primim foarte multe informații că tocmai activitatea dumneavoastră lipsește. Îmi place că vă place de noi mai mult decât de alții. Știu că toate aceste lucruri nu trebuie luate ca atare. Pot să vă asigur că pentru noi este important să jucăm un rol de coordonare în cadrul Comisiei cu privire la aceste aspecte. Dar e adevărat și ceea ce am spus mai devreme, România este mai importantă pentru mine decât China. Dar cu toate acestea voi merge și în China. Aș dori să revin acum la România. Am uh, păstrat contactul cu colegii noștri români. Situația este departe de a fi ușoară. Există anumite probleme în România cu privire la respectarea anumitor reguli, precum și probleme vis-a-vis -vis de capacitatea administrativă. Mâine mă, înțele- mă întâlnesc cu vicepreședintele Băncii Mondiale și una dintre problemele problema noastră zi este cum să ajutăm mai bine administrația română să își crească capacitatea de absorpție a fondurilor. Iar acest lucru înseamnă mult mai mult decât simpla gestiunea fondurilor. Înseamnă mai degrabă reformarea unor părți întregi din politică, de exemplu politica de transport, de apă, apă a apei și așa mai departe. Trebuie să se construiască capacități la nivelul politicilor și acestea să fie utilizate ulterior pentru implementarea fondurilor. Vă asigur așadar că este una dintre prioritățile noastre. Acest lucru se reflectă în noua unitate care se referă la capacitatea administrativă. Deci una dintre competențele pe care trebuie să le construim și noi în cadrul direcției regionale. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt întrebări și comentarii, aș dori să-i mulțumesc foarte mult domnului Defa. Sperăm să vă revedem în curând. Între timp, însă, sper că Nicolas Martin este puternic motivat să continue negocierile și să avanseze. Contăm pe cooperarea cu Comisia în lunile care urmează. De asemenea, cooperare tehnică, deoarece de foarte multe ori avem nevoie de sprijin tehnic în cadrul negocierilor, așadar aș dori să rămâne și cu această idee de pe urma acestei reuniuni că uh, avem nevoie de dumneavoastră ca să ne ajutați să găsim compromisuri uneori, dar avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră din punct de vedere tehnic. Doamne președinte, pot pur și simplu să subliniez faptul că echipa de gestiune și mai ales Nicolas Martin vom face cu totul, vom face tot ce putem ca să vă ajutăm, mai ales în ceea ce privește negocierile vis-a-vis -vis de aceste regulamente. Cred că mergem în direcția care trebuie. Știți cât de um, implicat este Nicolas în ceea ce privește aspectele tehnice. Vă vom uh, pune la dispoziție toate serviciile de care aveți nevoie pentru a avea succes. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, avem o reuniune a coordonatorilor. Așadar, rog uh, toate persoanele care nu sunt coordonatori sau care nu au legătură cu coordonatorii să părăsească încăperea. Coordonatorii care nu se află aici, cineva să îi cheme, vă rog, cât de repede posibil. Gracias